Doamnelor și domnilor, continuăm. Procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate au fost distribuite. Există obiecții? Nu e cazul. În